Uh, acte legislative. Titlul acestor acte legislative le veți regăsi în procesul verbal al acestei ședințe. Și acum vă rog să luați notă de următoarele uh, decizii. Conferința uh, președinților, în data de 11 septembrie, conform articolul 146 în 3, a decis ca ședința plenară din 8-9 octombrie să fie anulată tocmai pentru a avea suficient timp pentru pregătirea alegerii colegiului de comisari. Um, vot care este prevăzut pentru datele de 20-23 octombrie. Deci mini planarea din Bruxelles 8-9 octombrie nu va mai avea loc. Cam atât din, uh, în ceea ce privește comunicările mele. Ajungem la ordinea de zi. Proiectul de ordin